Le président de la République de Bulgarie, Rosen Plevneliev. Președintele Republicii Bulgare, domnul Rosen Plevneliev. Bitte. Sehr geehrter Herr Staatspräsident! Stimate domnule președinte, Plevniev, fiți binevenit în Parlamentul European. Este o adevărată onoare pentru noi să fiți astăzi aici. De-a lungul anilor ați construit o relație foarte strânsă cu Parlamentul European. Țara dumneavoastră este un membru important al Uniunii Europene, o țară care mai ales în ultimii doi ani, având în vedere problemele migrate, migratorii cu care ne confruntăm a fost pusă greu la încercare. Iată de ce vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră de astăzi. Este o onoare pentru noi să vă primim aici în Parlamentul European. Aveți cuvântul, vă rog. Mr. President. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Excelență, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, este un adevărat privilegiu să iau cuvântul astăzi aici în calitate de președinte al Republicii